Am acum onoarea de a prezida în continuare activitățile Parlamentului European pentru explicațiile de vot. Am așteptat puțin pentru a da ocazia celor care doreau să părăsească sala să o facă și uh, mă adresez acum celor care sunt uh, prezenți în uh, sală și doresc să-și continue discuțiile să o facă în afara sălii pentru a putea continua lucrările. Suntem acum la raportul uh, Fernandez-Bulman privind punerea în aplicare a Fondului European pentru Investiții Strategice. Avem cinci colegi care doresc să-și explice uh, voturile. Primul este domnul Momcil Nekov. Din partea și de aveți cuvântul. Уважаеми господин председател, Европейския фонд за стратегически... Mulțumesc, domnule președinte. Fondul European de, pentru Investiții Strategice funcționează, iată, de 2 ani de zile. Însă există în continuare o diferență între Est și Vest. În iulie 2016, sprijinul către cele 15 state membre mai vechi a fost de 91% din fond, în timp ce restul țărilor au primit o sumă foarte mică, procentual vorbind. Banca Europeană de Investiții folosește garanția comunitară pentru a încuraja proiecte îndoielnice în ceea ce privește respectarea criteriilor de selectare a proiectelor. De peste un an de zile tot am auzit din partea partidului GERB din Bulgaria că acest fond ne va ajuta să construim interconectări, însă sunt doar promisiuni. Eu sper că acest proiect să devină prioritar și să nu fie folosit doar în uh, campaniile de PR ale GERB, ce e un proiect pentru securitatea națională. Da, vă dați interesantă discuțiune. Mă adresez colegilor uh, germani, care sunt sigur că poartă niște discuții foarte interesante, însă i-aș ruga să le poartă nu aici, ci în afara sălii. Doamna D'Amato. Mulțumesc, domnule președinte. Da, poate că uneori uh, vinul e bun, însă dacă te uiți la numere, chiar, că, la numere, chiar te îmbezi de-a binelea promisiuni extraordinare, să nu s-a făcut nicio evaluare independentă. Cu toți am crezut în ce se spunea, că vor fi sprijinite IMM-urile, că e o plus valoare, că va crește ocuparea. Nimic din asta nu s-a materializat și datele dezagregate în legătură cu mâncile reale, efectul multiplicator a fost supraevaluat, nu există informații în legătură cu slujbele creale și modalitățile de operare sunt opace și cifrele sunt menținute secrete. Chiar și Curtea de Conturi a spus clar că EFSI are un impact limitat. Multe proiecte uh, sprijină uh, sursele uh, fosile, gazul, De nu se face prea multe pentru energiile regenerabile și între timp apar din ce în ce mai multe instrumente financiare cu risc înalt. Însă riscăm să avem aici o bombă cu ceas pentru economia reală. De aceea noi am votat împotriva acestui raport. Your metaphor about wines was very interesting. Ah, ați început cu vinurile, doamnă, ce interesant. Uh, next speaker, deputy... Următorul uh, vorbitor, domnul Hennen. Mulțumesc, domnule Cernețchi. Totdeauna e vorba de bani, nu? Cât timp petrecem în această aulă vorbind despre transferurile de capital? Dar nu ne gândim niciodată la efectele nocive pe care le pot avea asupra indivizilor, asupra unor profesii întregi, asupra contractanților, consultanților, care au uh, uh început să își desfășoare așa modelul de afaceri care depind de Europa. Am dezvoltat un vocabular întreg despre fluxul de bani. Iar termenul uh, lăcomie e folosit totdeauna atunci când cineva are pretenții la banii altcuiva. Niciodată nu e folosit pentru cineva care vrea să-și protejeze propriile resurse. Termenul solidaritate e folosit când politicienii europeni uh, vor să facă un transfer. Dar aș avea Uh, o mențiune. Fiți uh, precauți. Dacă votați pentru un politician care vă promite să vă dea banii altcuiva, după aceea nu vă plângeți când o să vă ia și banii voștri ca să-i cheltuiască pentru alții sau pentru uh, el însuși. Thank you, Mr. Hannan. Mulțumesc, domnule Hannan. Are acum cuvântul domnul deputat Mamikins, un minut. <clears throat> Uh, vă mulțumesc, dragi colegi. Aș dori să vă atrag atenția asupra faptului că Fondul European pentru Investiții Strategice a fost în principal în beneficiul statelor unde nu există deficiențe prea mare de investiții și nu a garantat o distribuire egală din punct de vedere geografică. Și acum compet- această competiție a fost uh, uh, lansată și, de exemplu, Letonia a avut de suferit uh, ca urmare a ei. Foarte mulți cetățeni letoni au părăsit această țară și au lăsat uh, familiile acasă și nu există o perspectivă economică reală pentru cei care rămân în Letonia. Deci, până la urmă, o să avem o țară minunată, depopulată. Dragi colegi, Letonia are nevoie de investiții din um, Fondul European de Investiții Strategice și distribuirea acestor uh, fonduri nu ar trebui să fie discriminatorie și sunt de acord cu cei care au cerut realocarea acestor fonduri înspre zonele care au avut mai puțin uh, de beneficiat de pe urma acestor uh, fonduri. Mulțumesc! Și acum are cuvântul doamna Ana Zaborska. Vă rog. som... Mulțumesc, domnule președinte. Eu uh, am votat uh, pentru această rezoluție privind punerea în aplicare a Fondului European de Investiții Strategice. Acesta este un mod de a se susține uh, investiții în proiecte importante care sunt destinate inclusiv creșterii ocupării. Această inițiativă conține multe proiecte și propuneri despre cum se poate ameliora acest instrument și despre cum se poate ameliora comunicarea cu cetățenii și cu întreprinderile. Și vreau să subliniez faptul că ameliorarea mediului de investiții uh, nu trebuie să se facă doar pentru investițiile publice, ci și pentru cele private. Mulțumesc, doamnă deputat. Trecem acum uh, mai departe la raportul domnului Danti privind agenda europeană pentru o economie colaborativă, explicațiile de vot și începe domnul Tibor Sani. Bardzo proszę, jedną minutę, panie pośle. De la SND, un minut. Mulțumesc, domnule vicepreședinte. Eu am votat pentru acest raport Agenda Europeană pentru Economia Colaborativă și salut această idee, deoarece se sporește astfel concurența și există și un impact asupra drepturilor uh, lucrătorilor. Am votat de asemenea pentru un raport, deoarece e un raport care abordează și situația zonelor rurale. Economia colaborativă oferă șanse deosebite pentru Uh, zonele desfavorizate și pentru cele rurale. Mulțumim. Următorul vorbitor, domnul Andres Mamikins. Thank you. Unde. Vă mulțumesc. Economia colaborativă creează noi oportunități pentru societatea noastră și își va aduce o contribuție importantă pentru crearea de noi locuri de muncă și pentru creșterea economică a Uniunii Europene. Însă, Principala provocare rezidă în găsirea definiției potrivite a acestui concept, economie colaborativă. Trebuie să țină seama de protecția consumatorilor, de aspectele de ocupare și de alte aspecte. Economia colaborativă permite oamenilor să lucreze într-un mod flexibil, permițându-le să devină activ din punct de vedere economic, acolo unde formele tradiționale de ocupare nu ar fi potrivite în acest sens. Însă uneori trebuie să fim precauți. Este bine să recur anumite platforme online sunt folosite tocmai pentru a evita uh, drepturile lucrătorilor, respectarea drepturilor lucrătorilor, de exemplu. Și uneori această cursă înspre jos poate să ducă la rezultate neplăcute din punct de vedere politic și economic, însă acest raport consider că este un pas în direcția potrivită. Mulțumesc! Acum are cuvântul doamna Ana Zaborska, vă rog. Nu, îmi cer scuze, spune domnul președinte. Mea culpa, nimeni nu este perfect. Are cuvântul prima doamna Lucy Anderson. Mulțumesc, domnule vicepreședinte. Economia colaborativă în domenii cum ar fi um, călătoriile și timpul liber are un mare potențial de a crea locuri de muncă și de a ameliora viața cetățenilor, dar e important să fie reglementată în mod corect uh, pentru a-i proteja și pe consumatori și pe cei care oferă astfel de servicii. Trebuie să ne asigurăm că uh, impozitarea și alte priorități de politici publice sunt reglementate și uh, tratate în mod adecvat în economia colaborativă. Textul raportului reflectă aceste preocupări și am votat pentru cu plăcere. Mulțumesc, uh, doamnă Anderson. Mă iertați, vă rog, că am trecut peste dumneavoastră. Mă gândisem la dumneavoastră. Doamna Zaborska. Thank you very much podporila som predloženú správu o Vă mulțumesc, domnule președinte. Am uh, votat pentru acest uh, raport privind economia colaborativă, chiar dacă inițial avusesem câteva preocupări. Credeam că nu există niciun fel de diferență între economia colaborativă și economia de piață normală și mă bucură faptul că un asemenea raport din propria inițiativă a reușit să Uh, mă facă să înțeleg uh, fenomene pe care nu le cunoșteam până acum, specializarea, uh, schimbul, noile modalități de a face schimb de mărfuri și de servicii. Probabil însă va mai trece mult timp până când economia, până când această economie colaborativă va fi reglementată de legile europene. Mulțumesc! Vă mulțumesc, doamna Zaborska. Trecem acum la raportul Bircuna Juva, platformele online și piața unică digitală. Domnul Neco are cuvântul primul. Un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Cu toții știm că piața unică digitală e destul de fragmentată și asta îi știrbește din competitivitatea la nivel internațional. Mai mult, există nesiguranță juridică și există multe greutăți pentru IMM-uri în acest mediu. IMM-uri care sunt uh, practic coloana vertebrală a economiei noastre și pe care trebuie să le ajutăm. De aceea îi uh, cer comisiei să încurajeze apariția și crearea de astfel de platforme pentru a ajuta IMM-urile să ajungă pe piața globală. Acest acces uh, la platformele online pentru startup-uri um, le poate ajuta de asemenea să-și uh, economisească o parte din fondurile pe care trebuie să le investească inițial. Să nu uităm însă că în Bulgaria, în zonele rurale, în majoritatea nu există nici 3G, uh, nici 4G, deci de aceea sprijin raportul. Mulțumim, domnule Necov, domnul Tiborșoni. Un minut. A jelentés... Mulțumesc, domnule vicepreședinte. Acest raport se referă la platformele online și piața unică digitală. Una dintre cele mai importante propuneri este cea referitoare la rețelele 5G de mare viteză. Facem apel uh, prin text la comisie să uh, investească în astfel de uh, rețele de infrastructură. De asemenea, e foarte important ca în zonele rurale să fie dezvoltată această tehnologie și este necesar să se uh, uh, atenueze diferențele enorme între zonele rurale și cele urbane. Altfel, cei din zonele rurale se vor simți lăsați în urmă din cauza lipsei de tehnologie și de competențe electronice. De asemenea, cred că este important ca statele membre să uh, stimuleze startup-urile în acest domeniu și trebuie să combatem știrile false și să protejăm datele personale. Mulțumesc! Mulțumesc! Următorul vorbitor, Sean Kelly, vă rog. Vă mulțumesc, domnule președinte. Am votat în, pentru acest uh, raport, apreciind uh, activitatea celor doi uh, raportori, Virkunam și Juven, privind uh, platformele online și piața unică digitală în Uniunea Europeană. Salut faptul că prin acest raport se recunosc oportunitățile de inovare din acest domeniu. Acest raport evaluează de asemenea transformarea digitală a Europei în termenii economiei colaborative și din punctul de vedere al de date pe platformele digitale. Identifică și mijloacele prin care putem să facem față provocărilor pentru piața unică digitală și pentru a face față competitivității necesare pe viitor. Și aș dori să vă atrag atenția asupra contribuției importante a colegilor din Comisia INCO pentru finalizarea acestui raport. Și aștept cu nerăbdare ca întreprinderile mici, mijlocii și cetățenii să profită de pe urma apariției pieței unice digitale. Mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule Kelly. Trecem acum la următorul raport. Propunerea de rezoluție privind situația umanitară din Yemen. Domnul Faria este, nu este prezent. Deci dau cuvântul domnului Mamikins, vă rog. Dragi colegi, conflictul din Yemen nu e o temă de discuție predilectă în mass media europeană. Ea e, face parte din orbirea selectivă a europenilor. Parțial deoarece nu există o, un interes, deoarece dacă nu vezi ceva pe ecranele televizoarelor, în inima și în sufletul nu există uh, o problemă și astfel politicienii stau cu brațele în sân în ceea ce privește acest conflict sângeros. Majoritatea politicienilor nu sunt sinceri în ceea ce privește acest conflict. Elita politică păstrează liniștea deoarece vor să facă comerț cu saudiții, uh, comerț de arme. Însă noi, europenii, suntem răspunzători pentru victimele acestui conflict uh, îndelungat. Noi încurajăm conflictul prin vânzarea de arme. Noi aici în Parlamentul European criticăm, criticăm alte țări, însă nu ne facem autocritică. De aceea eu sprijin această rezoluție a verzilor și a, a grupului GUE. Mulțumim, domnule Mamikins. Przechodzimy do y, ostatniej fazy. Și acum am ajuns la ultimul Uh, raport statutul și finanțarea partidelor și fundațiilor politice europene. Sanej, grupă SND, bardzo proszę, panie pośle, jedna minuta. Domnul Sani, vă rog. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Da, am votat pentru uh, statutul și finanțarea partidelor și fundațiilor politice europene, pentru rezoluția în acest sens. Uh, sunt de acord că sunt anumite deficiențe în acest domeniu și deci trebuie să uh, ameliorăm regulamentul pe această temă referitor la uh, participarea membrilor în diferitele partide politice. Cred că Comisia trebuie să se concentreze pe aceste deficiențe și să facă propuneri de revizuire. Mulțumesc. Doamna Șoidrova, aveți cuvântul. Děkuji, eh, vážený pane eh, předsedající. Mulțumesc, eh, domnule președinte. Eu am sprijinit această rezoluție a Parlamentului European în legătură cu finanțarea partidelor și fundațiilor politice europene. Cred că e nevoie de mai multă transparență în acest domeniu. Democrația are nevoie de cetățeni liberi și democrați și, după părerea mea, sistemul actual uh, e greșit, deoarece e un sistem care le permite și partidelor anti-europene să prospere. De aceea îi cerem Comisiei să revizească actualul regulament, actualul statut. Sprijin mai ales uh, ideea de a avea o transparență cât mai mare în ceea ce privește condițiile de finanțare. Și de asemenea sunt pentru limitarea numărului de eurodeputați și de afiliați. Mulțumim, doamnă Șoidrova. Acum. Și acum ultimii doi vorbitori din Slovacia, din grupuri politice diferite. Prima este doamna Zaborska, vă rog. Vă mulțumesc, domnule președinte. Parlamentul cere în înnoirea normelor care guvernează finanțarea partidelor și fundațiilor politice europene, o noire din partea Comisiei Europene. Eu sunt de acord că avem nevoie de o anumită modificare a acestor norme. Înțeleg în același timp și temerile partidelor de dimensiuni mai mici, pentru care anumite modificări s-ar putea să aibă consecințe grave. Drept urmare, aș dori să cer atât Parlamentului cât și Comisiei să aibă o, o abordare cât mai precaută. Eurodeputații trebuie să poată eva- evalua acest proces, trebuie să fie activi, nu putem să așteptăm momentul când nu mai putem interveni pentru a stabili care va fi forma finală a acestor modificări. Mulțumesc! Mulțumesc! Și ultimul orator este domnul Scripec. Vă rog, un minut. Thank you, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte. Odată la câțiva ani, acest Parlament încearcă să schimbe regulile privind partidele politice europene. De, mult, de fiecare dată muncim mult și dezbatem mult, dar nu e bine pentru o democrație uh, stabilă în Europa, după părerea mea. Propunerile uh, nu sunt utile uh, pentru dialogul uh, foarte necesar între instituțiile europene și cetățeni se creează impresia puternică că trebuie să faci parte din bula bruxeleză ca să fii inclus în dialog. Dacă Uniunea Europeană introduce praguri pentru care de partide politice europene, va bloca orice inițiativă de la bază spre vârf și de, tocmai de astfel de inițiative avem nevoie uh, Partidele mici nu sunt toate anti-UE și această propunere nu va opri grupările de extremă dreaptă și în plus va fi nedemocratică pentru că va închide porțile pentru toate partidele UE în viitor. Nu acesta este mesajul pe care vrem să-l transmitem cetățenilor. Vă mulțumesc. Mulțumesc uh, foarte mult, domnule deputat. Vă mulțumesc uh, stimați ultim patru deputați care ați rămas în sală, mulțumesc interpreților, mulțumesc colaboratorilor. A fost o mare onoare pentru mine să prezidez această sesiune. Vă urez poftă bună și uh, sesiunea se suspendă până la ora 15. Mulțumesc! Thank you.